everybody. Welcome. Bună ziua, dragi colegi, și bine ați venit la prima noastră ședință din 2019. Asta dacă nu ne-am întâlnit deja, vă doresc uh, toate cele bune pentru 2019. Este un an important pentru toată lumea. Mai avem încă foarte multe de făcut, așa că facem tot ce ne stă în putință pentru a termina în cele mai bune condiții. Uh, concerning the agenda, uh... În ceea ce privește ordinea de zi, aș dori să vă informez că în ceea ce privește ordinea de voturi uh, pentru mâine sunt câteva modificări. În primul rând, votul pe marginea raportului uh, Dalton cu privire la o mai bună punere în aplicare și modernizarea regulilor de protecție a consumatorului la nivel european uh, va fi primul de pe listă, apoi va urma votul privind raportul Șaranzova, privind asigurarea împotriva răspunderii civile și raportul Dante, Danti privind programul uh, referitor la piața unică. Celelalte voturi vor urma ordinea din proiectul de ordine de zi. Dacă nu sunt observații, și văd că nu există observații, considerăm că ordinea de zi este adoptată. Aș dori să fac acum câteva anunțuri. După cum știți, această ședință este transmisă live pe internet. Uh, avem e-meeting, de aceea nu mai avem documente tipărite pe hârtie, plus că avem un uh, newsletter uh, disponibil, este numărul 99 referitor la adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor anterioare, respectiv reuniunile din 21 și 22 noiembrie și cea din 6 decembrie, putem să le considerăm aprobate. Dacă nu există observații, văd că nu există observații, deci aceste procese verbale sunt aprobate putem să trecem direct uh, la ordinea noastră de zi și vorbim despre raportarea în urma negocilor interinstituționale pe marginea raportului privind dreptul de autor în piața unică digitală. Îi dau cuvântul lui Catherine Stiller. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și le mulțumesc și colegilor că mi-au dat posibilitatea să raportez cu privire la rezultatul dialogurilor tripartite. Am avut uh, cinci astfel de negocieri în uh, trilog și um, cea de diseară a fost uh, anulată deoarece președinția României nu a obținut un mandat pentru negociere. Și iată-ne în, în ce situație ne aflăm acum. Mulți nu-și imaginau că vom ajunge aici și totuși am ajuns. Trebuie să vă spun, uh, doamnă președinte, că nu am văzut uh, astfel de negocieri până acum în cei 25 de ani de când sunt în Parlament. La ultima reuniune a raportorilor din umbră, raportorii din umbră s-au confruntat cu un text uh, care nu era un text oficial al președinției române, ci un text care a ajuns în mâinile ziariștilor de la Politico. Și practic ne-am trezit în fața unui text care nu era un text oficial, care nici măcar nu ar fi trebuit să fie diseminat terminat. Deci modul în care au fost abordate negocierile nu a fost uh, unul uh, corespunzător. Noi nu am fost consultați în mod adecvat și cu siguranță lucrurile, modul în care se desfășoară lucrurile uh, nu sunt de bun augur Poate că nu e ceva neapărat rău, pentru că articolul 13 ne preocupa în mod deosebit și acesta nu a mers în direcția pe care ne doream. Există în continuare foarte multă confuzie pe marginea sa. Unii spun și că articolul 11, care era controversat, și articolul 13 uh, ar trebui să uh, fie modificate. Oricum ar fi, uh, lucrurile nu au mers mai departe. Sunt a fost uh, dezamăgitor uh, modul în care au fost desfășurate negocierile și modul în care a fost tratată comisia noastră pe parcursul negocierilor. Și uh, în ceea ce privește situația în care ne aflăm. Aș vrea să fac câteva reflexii referitoare la viitor. Cred că negocierile în trilog nu trebuie să fie prezidate de raportor. Cred că a fost o dezamăgire în Comisia Jurii că uh, reuniunile au fost prezidate de raportor și nu de președintele sau copreședintele Comisiei. Deci cred că în mandatul viitor ar trebui să existe niște reguli clare și niște standarde unitare și ar trebui să existe și o formare corespunzătoare pentru președinții și vicepreședinții de comisii legate de uh, prezidarea acestor reuniuni, mai ales pe dosare controversate. Și aș mai dori să vă menționez un lucru. Uh, dacă vrem uh, o piață digitală unică, adecvată realității, care să reflecte realitatea și care să reflecte uh, situația uh, negocierilor în care se pare că interzicem uh, uh MIMS. Oricum, uh, copiii mei nici măcar nu se gândesc la asta, li se pare ceva de neconceput, însă ar putea să se întâmple acest lucru și cred că trebuie să fim raționali uh, pe măsură ce progresează negocierile. S-ar putea să fie ultima dată când raportez acestei comisii și de aceea vă mulțumesc tuturor pentru cooperarea uh, din ultimii 20 uh, de ani în acest Parlament și în această comisie în care sunt activă de peste 10 ani. Și din experiența mea aș dori să vă transmit mesajul uh, că negocierile pe subiecte atât de delicate ar trebui să fie uh, desfășurate într-o manieră mai adecvată. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat această ocazie. Mulțumesc foarte mult, uh, Catherine. Așa cum ai anunțat, într-adevăr, va fi una dintre ultimele tale reuniuni. Ultima va fi mâine și îți mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ai făcut pentru Parlament și pentru Comisia noastră. Mulțumesc foarte mult. Julia, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Catherine Styler uh, a apărat în mod activ poziția IMCO pe parcursul negocierilor și am considerat că uh, uh negocierile vor fi finalizate în prezența lui Catherine. Aș vrea să vă întreb uh, dacă va mai fi un alt trilog înainte de finalul mandatului pentru a ne asigura că Comisia uh, IMCO va continua să fie reprezentată și la nivel de eurodeputați, pentru că nu vrem ca competența noastră pe acest subiect uh, să fie mm, dată la o parte. Mă întrebați uh, dacă va mai fi un alt trilog. Depinde, evident, de Consiliu. Și apoi, uh, grupul socialiștilor trebuie să desemneze pe cineva care să mm, îi ia locul lui Catherine, lucru care va fi foarte dificil, va fi foarte greu să îi găsească un înlocuitor pe măsură. Acestea fiind spuse, putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportarea cu privire la dosarul legat de promovarea echității și transparenței pentru utilizatorii uh, companii de servicii de intermediere online. Raporta, raportoarea nu este prezentă Se pare că acest punct a fost mutat spre finalul reuniunii. Deci trecem mai întâi la raportul privind prelungirea utilizării uh, tranzitorii a altor mijloace decât tehnice de prelucrare electronică a datelor prevăzute în codul VAMAL al Uniunii. Și uh, domnul Selimovic este raportorul nostru. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi voie să vă informez pe scurt cu privire la ultimul trilog pe care l-am avut pe tema prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnice de prelucrare electronică a datelor. Trilogul a avut loc la Strasburg pe 11 decembrie, sub președinția austriacă. Din păcate, atât Consiliul cât și Comisia au dat dovadă de lipsă de flexibilitate în ceea ce privește data exactă um, uh, până la care să se prelungească această utilizare tranzitorie a acestor mijloace. În uh, poziția sa, Parlamentul a spus 2023, însă Consiliul și Comisia nu au vrut să ajungă la un compromis și au vrut să mențină 2025. Consiliul uh, insistă chiar să includă și unele sisteme naționale în sfera de acoperire a propunerii și să prelungească termenul uh, până în 2022 pentru sistemele naționale. Această lipsă de flexibilitate a dus la eh, situația în care nu am ajuns la un acord interinstituțional în timpul trilogului. Totuși, sunt optimist eh, că trilogul de la Strasbourg a permis eh, un schimb de opinii onest. Am reușit să clarificăm multe alte chestiuni și am încredere că Parlamentul, Comisia și Consiliu își înțeleg mai bine pozițiile. Următorul trilog va avea loc săptămâna aceasta, miercuri, și uh, asigur toate părțile implicate că voi face tot posibilul pentru a găsi o soluție astfel încât să ajungem la un acord cu președinția română. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mult succes cu finalizarea acestui acord. Următorul uh, dosar se referă la contractele de furnizare de conținut digital. Raportoare este Eve Evelyn uh, Gebhardt din partea comisiei noastre. Văd că nu este prezentă. Dacă nu dorește nimeni altcineva să intervină în numele său, atunci trecem la următorul uh, dosar și anume norme și proceduri. Ba nu, acesta îl vom discuta mâine. De fapt, am terminat uh, cu raportările de la Trilog. Domnul Danti va interveni mâine pe marginea unui alt dosar. Deci trecem acum la instituirea Centrului de Competențe European Industrial tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a rețelei de centre naționale de coordonare. Domnul Con este raportor vom analiza astăzi amendamentele. Din păcate, domnul Con nu a ajuns, așa că m-a rugat pe mine să iau cuvântul în numele său. Deci, domnul Con ar vrea să spună că s-au, a ajuns la 14 amendamente de compromis pe baza amendamentelor depuse la proiectul de aviz. Raportorul este mulțumit de amendamentele de compromis uh, care au fost formulate în timpul reuniunilor tehnice. Nu există dezacorduri politice majore și nu sunt de așteptat astfel de dezacorduri. Ar dori să profite de ocazie pentru a le mulțumi raportorilor din umbră și echipelor implicate pentru participare, precum și secretariatului IMCO pentru sprijin. Există numeroase aspecte acoperite de amendamentele de compromis. În primul rând, crearea Centrului de Competențe și a rețelei de centre naționale, care reprezintă un pas important uh, pentru transformarea Uniunii Europene într-un lider mondial în materie de uh, securitate cibernetică, și precum și pentru a crește securitatea cibernetică a Uniunii Europene. Bineînțeles, aceasta contribuie și la um, promovarea Uniunii Europene ca actor uh, important în combaterea criminalității cibernetice. Apoi, uh, părțile interesate trebuie să aibă o reprezentare echilibrată în diferitele organisme uh, de decizie. Importanța clădirii unor abilități Uh, de securitate cibernetică este menționată. Apoi, uh, trebuie să se acopere costurile de finanțare a acțiunilor uh, de securitate cibernetică. Asta înseamnă că putem să trecem acum la raportorii din umbră, din partea PPE, doamna Comi. Nu știu dacă va mai lua cuvântul uh, altcineva din uh, partea PPE în numele său, Andreas. Da din păcate, colega noastră nu a putut să fie prezentă astăzi aici, este în Italia și de aceea m-a rugat să spun eu câteva cuvinte în numele său pe scurt. În primul rând, 235 uh, de amendamente au fost înaintate. Colega noastră de la PPE a înaintat de asemenea 22 de amendamente. În mare măsură au fost acceptate majoritatea dintre ele. Au avut loc uh, două întâlniri uh, în care s-au purtat discuții la nivel tehnic și s-a decis că nu există necesitatea să uh, mai aibă loc o întâlnire a raportorilor din umbră, ci colegii au căzut deja de acord asupra punctelor esențiale. De aceea, propunerea Comisiei uh, de stabilire a acestui centru de competențe uh, industriale, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică se bazează deja pe un consens uh, larg și uh, poate să fie prelucrat în continuare fără niciun fel de probleme. Vă mulțumesc! And then for the ECR we have... Uh... Numele ECR, um, doamna McClarkin. Mulțumesc! ECR salută avizul raportorului uh, și care întrunește uh, un consens larg. Vrem să subliniem importanța uh, Uh, de a dezvolta și implementa soluții recunoscute la nivel internațional ca parte a obiectivelor și sarcinilor acestui centru de competențe. Este important ca acesta să aibă o acoperire globală care să țină cont de expertiza industrială și care să încurajeze cercetarea și schimbul de bune practici. Este un lucru esențial pentru a menține competitivitatea și pentru a evita fragmentarea pieței. Totuși, uh, salutăm acest aviz și faptul că se pune accentul uh, pe implicarea și includerea IMM IMM-urilor în activitățile centrului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și în numele ALDE, doamna Hârșmit, Nor anybody else uh, from um, ALDE. Văd că nu e nimeni de la ALDE, așa că trecem la Giulia Reda, din partea verzilor. Mulțumesc! Vrem să mulțumim și noi raportoarei pentru că um, a ținut cont de multe dintre sugestiile noastre. Credem că există îmbunătățiri în ceea ce privește relația între centrul de competențe și chestiunea apărării. Raportorul uh, propune să ne asigurăm că orice cheltuieli de apărare vor veni din Fondul European de Apărare Credem totuși că acest lucru trebuie să fie menționat în articol și trebuie să se spună că și costurile administrative pentru apărare trebuie să provină tot din acest fond și pentru asta cerem uh, măsuri asigurătorii suplimentare. Altfel, suntem mulțumiți de direcția pe care au luat-o amendamentele de compromis. Mulțumesc foarte mult! Um, for the... Mulțumesc și acum uh, din partea Comisiei Europene, domnul González. Sancho. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Voi fi cât se poate de succint, pentru că apreciez abordarea care a exprimat părerea IMCO. S-a întâmplat același lucru și la ITRE săptămâna trecută și punctele care au fost uh, subliniate, acestea merg pe direcția îmbunătățirii propunerii, așadar, nu doresc să comentez mai mult, ci doar să mulțumesc deputaților pentru acest feedback uh, atât de bun. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Votul va avea loc uh, pe 29 ianuarie Um, okay, thank you very much, Panos. Um, um, Lucy, I've understood that you uh, are... Lucy, am înțeles că o înlocuiești pe Evelyn Gephardt pentru a ne prezenta un raport cu privire la raportul privind uh, conținutul digital. Am fost uh, informată corect? Da, îmi cer scuze că am întârziat, uh, participam la o altă întâlnire. Într-adevăr, Ideea este că negocierile de la trialog vor fi încheiate mâine. Au durat uh, peste un an de zile și la solicitarea PPE-ului, încheierea contractelor pe termen lung va fi exclusă din sfera de aplicare a acestui uh, dosar. Asta înseamnă că statele membre au în continuare uh, spațiu discreționar în această zonă. În plus, am reușit să obținem armonizarea completă și am introdus un nivel înalt de protecție a consumatorului și ideea este că actualizările și acest subiect al acestora vor fi uh, abordate în dosarul privind bunurile tangibile. Președinte, mulțumesc foarte mult. Asta înseamnă că putem să trecem uh, direct la următorul punct de pe ordinea de zi și uh, anume examinarea amendamentelor și amendamentelor de compromis privind uh, prevederile privind siguranța Doamna Fontun este raportarea noastră. Cred însă că poate Andreea să uh, îi ține locul. Bun, Andreas, ai cuvântul. Vă mulțumesc că aveți dreptate, doamnă președinte. Este suspiciunea corectă și mă bucur foarte mult să o înlocuiesc pe Roza Tun, care este foarte dezamăgită că nu a putut să fie astăzi alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta acest proiect. Are însă multe lucruri de făcut în Polonia și în numele său uh, doresc să vă transmit ceea ce v-ar fi transmis ea în persoană. În primul rând, uh, dorea să vă mulțumesc, mai ales uh, tuturor celor acelor colegi care și-au arătat interesul pentru acest dosar, și au înaintat amendamente. Însă acestea merg în direcții diferite și Roza dorește să găsească compromisuri rezonabile, astfel încât pe 21 februarie să se poată ajunge la vot. A existat o întâlnire a raportorilor din umbră care a avut loc la Strasburg, următoarea va avea loc aici săptămâna aceasta, iar în ceea ce privește conținutul, Roza admite că este dezamăgită pentru că multe uh, amendamente slăbesc anumite aspecte și prevederi în ceea ce privește tehnologiile și dorește să repete acest lucru. Este vorba despre un pachet uh, Uh, unde nu se poate să uh, mergem selectiv. Propunerea uh, prevede um, o durată mai lungă, însă este foarte important ca evaluarea avantajelor și dezavantajelor să fie una um, temeinică. Comisia a început un proces care a presupus evaluarea a 15 tehnologii. Se consideră că acestea sunt cele mai bune. Se va discuta despre funcționarea acestora, însă Rosa nu este de acord să fie slăbită în vreun fel propunerea, de aceea dorește ca majoritatea propunerilor venite din partea Comisiei să fie păstrate. Și ar trebui să mă concentrez poate pe faptul că Raportarea are un punct de vedere referitor la faptul că Parlamentul a votat deja o dată cu privire la unul dintre puncte, motiv pentru care consideră că Parlamentul ar trebui să se bazeze pe uh, propria linie pe care a urmat-o până acum. De asemenea, are îngrijorări cu privire la funcționarea acestor, uh, acestui condus asistat care intervine și tehnologiile respective nu ar trebui să îl distragă pe șofer sau să îl uh, facă să încetinească acolo unde nu există limită de viteză. De aceea a făcut câteva propuneri de găsire a unor compromisuri care merg pe această direcție. Și un alt punct important pentru Roja este uh, cerința um, vizibilității directe pentru camioane. Ea consideră că ar trebui să fim realiști pentru că um, modificarea cabinelor uh, camionelor uh, reprezintă o provocare, însă dacă există anumite lucruri care pot fi implementate rapid, cred că ar trebui să profităm de acest lucru și să o facem. De asemenea, este interesată de părerea Comisiei cu privire la acest lucru. Dorește de asemenea să uh, lărgească domeniul de aplicabilitate al anumitor tehnologii, um, cum ar fi frânarea de urgență um, în anumite cazuri, și, de asemenea, este disponibilă să evalueze toate problemele care ar putea să mai apară împreună cu colegii și comisia, astfel încât, în final, să ajungă la un compromis sensibil și util. În orice caz, standardele de siguranță înaltă vor transforma uh, industria automobilelor din uh, Europa într-una mai bună și cu aceasta dorește să vă mulțumesc și vă transmit încă o dată scuze pentru că nu a putut fi prezentă în persoană. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Trecem acum la raportorii din umbră, din partea SND, uh, doamna Silarova, vă rog. Pro sociální demokraty se určitě jedná o velice Mulțumesc uh, foarte mult. În, calitate, în ceea ce privește pe democrați, aceasta este o propunere foarte importantă, de aceea împreună cu colegii mei am prezentat o serie de amendamente care s-au concentrat pe sporirea protecției utilizatorilor vulnerabili și în general, de creșterea siguranței. Și noi sprijinim uh, viziunea directă din cabina camioanelor. Nu numai eu consider că um, acesta este un punct foarte important. Dorim, per total, să folosim cât mai mult potențialul tehnologiilor uh, avansate, nu numai în ceea ce privește camioanele, dar și uh, autovehiculele pentru pasageri. Mă refer la sistemele care uh, nu pot preveni anumite coliziuni cu uh, pietonii sau cu bicicletele. Și, eventual, uh, la un moment dat, în combinație cu sistemele de frânare în caz de urgență. Este sunt foarte multe persoane care utilizează în prezent telefoanele mobile în timp ce conduc și ar trebui să reanalizăm comportamentul la volan și să ne adresăm uh, fabricanților pentru a ne asigura că sistemele de informare din uh, mașini nu distrag atenția șoferilor. Nu cred că o soluție potrivită este instalarea obligatorie a detectării, a sistemelor de detectare avansate a, a uh, acestor factori de distragere. Bineînțeles că semnalizarea a, faptului că trebuie să îți pui centura de siguranță este uh, o alertă foarte importantă, pentru că aceasta este o caracteristică de siguranță foarte importantă în autovehicul. De asemenea, sistemele de asistență care sunt uh, uh, configurate pentru a ajuta pe șoferi și pentru a le simplifica viața. Cred că în acest sens, Autorii uh, raportului au dreptate, au luat-o pe direcția corectă, însă trebuie să clarificăm ce mai trebuie făcut în cazul în care anumite sisteme eșuează. Însă, um, în ceea ce privește limitarea vitezei, aici uh, sunt câteva semne de întrebare ce facem cu sistemele care pot să intervină în condus uh, la modul activ. Cred că în acest sens uh, ne lipsește analiza și de asemenea uh, acceptabilitatea din partea șoferilor nu este clară. Am prezentat un text care va permite implementarea sistemelor AISA într-o primă etapă, astfel încât șoferii mai întâi să se obișnuiască cu acestea. Acest lucru este important pentru toate sistemele nou introduse. Apoi, în ceea ce privește uh, date, uh, datele înregistrate în caz de accidente, bine, acest sistem uh, trebuie să rețină parametrii critici și informațiile critice cu privire la coliziuni. Trebuie să ne asigurăm că protecția datelor este dată și în acest context, astfel încât datele să nu fie utilizate pentru alte scopuri. Sunt împotriva sistemelor din mașină care să fie capabile să recunoască fețele ocupanților uh, vehiculului, pentru că acest lucru nu are nimic de a face cu siguranța. În ceea ce privește cele șase amendamente înaintate, aș dori să îi mulțumesc Rozei pentru aceasta și Așa cum am menționat și săptămâna trecută, la prima întâlnire a raportorilor din umbră, cred că socialdemocrații vor reuși să le sprijine, inclusiv uh, ideea de prescotare a termenului pentru implementarea acestui dispozitiv. În ceea ce privește compromisul 5, foarte multe lucruri vor depinde de comentariile uh, pe care le vom admite. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să cooperăm în continuare. Mulțumesc și raportoarei și celorlalți colegi. Din partea ECR, domnul Dawson, dar cred că nu este aici. Doamna Clarkin, în numele său, nu? Din partea ALDE, atunci? Tita Caranțova? Domnule Selimovici? Nu? Din partea verzilor, Pascal Durand? Nici uh, el nu ia cuvântul. Bun, atunci astăzi mergem foarte repede prin toate punctele și trecem imediat la... You have the floor. You are going to... You are replaced... Domnule Hirsch, aveți uh, cuvântul? Înlocuiți pe cineva cu privire la acest dosar sau Yeah, thank you. Um, our other uh, shadow rapporteur is not here. Raportul din umbră nu a putut să fie aici. Uh, au fost spuse multe uh, lucruri, dar aș vrea să mă refer la amendamentele care au fost înaintate și următorii pași care vor fi făcuți. Este un dosar important, ținând cont de numărul de amendamente care au fost înaintate. Privindu-le, ne dăm seama care sunt zonele de prioritate pentru Parlament și care sunt subiectele care ar trebui uh, accentuate în raportul nostru. Există îngrijorări cu privire la prevederile incluse în uh, propunerea Comisiei, îngrijorări pe care le împărtășim și încercăm să le abordăm de asemenea prin amendamentele noastre. Multe se referă la specificațiile sistemele, uh, sistemelor de asistență inteligente cu privire la uh, viteză, sistemele de recunoaștere, um, sistemele de colectare a datelor în caz de accident și așa mai departe. Toate aceste prevederi ar trebui să fie subliniate și bine uh, exprimate în raport, astfel încât să avem o poziție bună de negociere cu Consiliul. De asemenea, raportarea consideră că trebuie să abordăm și aspectele orizontale, cum ar fi definirea mai clară a utilizatorilor rețelei rutiere sau uh, noile tehnologii, respectiv uh, neutralitatea prevederilor de siguranță propuse. Trebuie de asemenea propus un calendar al aplicării, precum și al implementării uh, și punerii în aplicare a măsurilor propuse, care să fie realist trebuie să acordăm atenție echilibrului între utilizarea noilor tehnologii în vehicule vechi și, de asemenea, modul în care sunt colectate și prezervate datele personale. În ceea ce privește înregistrarea datelor uh, în caz de urgență și recunoașterea facială, toate datele trebuie utilizate ținându-se cont de prevederile din domeniul protecției datelor personale. Sper să lucrăm în continuare bine împreună pentru a avea un rezultat bun în negocierile viitoare. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Observ că Pascal Giron a intrat în sală. Pascal, Ești raportor din umbră, din partea verzilor, pe marginea acestui dosar. Dorești să iei cuvântul? Nu. Ok. Atunci mă adresez lui Lucy Anderson. Mulțumesc! Da, este un dosar foarte important și cred că arată uh, cât de importantă este industria auto în Europa în ceea ce privește tehnologiile și siguranța vehiculelor. Doresc să subliniez cât sunt de recunoscătoare pentru sprijinul raportorului în ceea ce privește cerințele privind viziunea directă uh, din vehicule și sper că amendamentul 46 din uh, avizul TRAN pe care l-am votat ar putea să fie luat în considerare uh, și pe lista de vot finală astfel încât cerințele privind vizibilitatea directă, atunci când vine vorba despre uh, impact direct și siguranța pietonilor și bicicliștilor, uh, să fie cât mai bună. Întregul pachet uh, este important și el trebuie să rămână un uh, întreg și să fie votat ca atare, pentru că um, o abordare selectivă a anumitor uh, aspecte ar submina legislația. De asemenea, doresc să subliniez că Dorim mai multe investigații din partea uh, Comisiei privind posibilitatea uh, utilizării de alcool, abuzul de alcool și datele care sunt colectate în acest sens, pentru că foarte multe accidente sunt provocate din această cauză. Președinta, mulțumesc și acum din partea Comisiei Europene, domnul Hocin, vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc celor care au uh, intervenit pentru calitatea contribuțiilor lor. Vom analiza cu temeinicie toate amendamentele și doresc să spun că noi, cei de la Comisie, considerăm că este într-adevăr foarte important să reformăm acest domeniu și sperăm că odată ce adoptată această reformă, lucrurile se vor îmbunătăți pentru că această reformă duce la salvarea vieților cetățenilor europeni. De asemenea, leadershipul în industria auto în Europa este foarte important. Este un rol pe care ne-l asumăm. În ceea ce privește punctele uh, individuale care au fost exprimate, aș vrea să mă refer la câteva în mod succint. În primul rând, în ceea ce privește respectarea uh, caracterului personal al datelor colectate, într-adevăr, uh, sistemele, mai ales când este vorba despre distragerea atenției și recunoaștere, e bine, aceste sisteme și dispozitive nu ar trebui să fie prezente acolo pentru a spiona oamenii, ci pentru a preveni abuzul de tehnologie, de smartphone-uri în timp, în timpul condusului. Și de asemenea, suntem dispuși să găsim compromisuri astfel încât să găsim formularea potrivită și să punem accentul tocmai pe acest aspect, utilizarea smartphone-urilor și prevenirea utilizării acestora. Și suntem de acord că trebuie să depunem toate eforturile pentru a evita uh, instalarea unor sisteme care să permită recunoașterea facială sau recunoașterea biometrică, pentru că acest lucru nu are nimic de a face cu siguranța. De asemenea, au fost câteva puncte referitoare la uh, Intelligent Speed Assistance. Suntem deschiși uh, și dorim să găsim orice compromis care să fie acceptabil și pentru șoferi și în acest sens luăm în considerare uh, sistemele care permit o schimbare temporară și justificată în anumite circunstanțe de la un sistem la altul. Și de asemenea, în ceea ce privește înregistrarea datelor uh, în cazul unui accident, și în acest caz dorim să clarificăm că suntem de părere că protecția datelor trebuie să fie dată și bineînțeles că amendamentele care merg pe această direcție sunt primite bine. Dorim și noi să consolidăm acest principiu. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc uh, foarte mult! Așa cum uh, am spus și uh, la început, votul pe marginea acestui dosar va avea loc pe 21 februarie. Cu acesta putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și putem trece mai departe la următorul punct. Este vorba despre dosarul uh, cu privire la asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi. Vom avea uh, încă o dată examinarea amendamentelor, examinarea amendamentelor de compromis, de asemenea și doamna Caranzova este raportoare pe acest dosar. Nu a sosit încă, așadar o vom aștepta Okay, so uh, then we will uh, first take... Așadar, uh, vom trece întâi la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că um, raportorul uh, este prezent. Este vorba despre dosarul cu privire la prevenirea diseminării conținutului online uh, cu caracter terorist. Vom avea examinarea proiectului de aviz. Raportoare pentru aviz, Julia Reda. Very much and, uh... Vă mulțumesc foarte mult. Cred că schimbul de opinii este singurul lucru care a venit de vreme în acest dosar până acum. Până acum, din nefericire, nu am reușit să începem lucrările pe acest dosar pentru că am avut discuții prelungite în ceea ce privește conflictul de competențe. Și tocmai de aceea avizul IMCO a fost publicat doar săptămâna trecută. Îmi cer așadar scuze de la colegi pentru că au avut puțin timp să se pregătească. Acordul final cu privire la competență este că noi suntem comisia asociată în baza articolului 53 plus din, din regulamentul de procedură, deci eu voi fi prezentă la dezbaterile libe uh, și uh, mă voi ocupa mai ales de partea de comerț online. Uh, ne bucurăm foarte mult că raportor este domnul Dalton acolo, care este și membru la IMCO, deci mă aștept la o cooperare, cooperare uh, fără cusur. În ceea ce privește conținutul avizului, suntem cu toții de acord că lupta împotriva terorismului este foarte importantă, este crucială. De asemenea, suntem de acord că recrutarea și propaganda organizațiilor teroriste prin uh, rețele de socializare sunt probleme importante care contribuie și ele la radicalizare. În același timp, trebuie să ne păstrăm sângele rece și să ne dăm seama că nimeni nu hotărăște să um, comită un atac terorist doar pentru că au văzut un atac online, de exemplu. Există foarte mulți factori de risc. Majoritatea celor care au comis atentate erau cunoscuți ai autorităților, deci orice măsuri pe care le luăm trebuie să facă parte dintr-o strategie mai amplă, care să cuprindă asistență socială, învățământ și alte măsuri de deradicalizare, inclusiv lucrul în penitenciare. În plus, nu putem să încălcăm drepturile și libertățile individuale, pentru că, practic, am face munca teroriștilor pentru ei. Ne-am submina propria noastră democrație de frică, de frica atentatelor. Conform studiului de impact al Comisiei, doar 1% din furnizorii de servicii de găzduire din câmpul de aplicare al acestei propuni, a, propuneri au fost uh, uh, supuși, uh, au avut uh, parte de probleme în ceea ce privește propaganda teroristă pe platformele lor. Deci, cred că trebuie să ținem cont de, uh, de impactul asupra drepturilor fundamentale și de faptul că majoritatea platformelor nu sunt afectate de acest tip de propagandă. Uh, eu cred că acest acord trebuie să fie așadar mult mai, cins- mai țintit și să îl aliniem cu um, directiva în ceea ce privește comerțul online. Propun deci să excludem site-urile uh, ținute de persoane, de IMM-uri și platformele care nu au uh, informațiile făcute publice, de exemplu serviciile de cloud service, de cloud computing. Uh, Uh, și de asemenea dorim ca acestea din urmă să folosească criptarea pentru a îmbunătăți securitatea. Însă, asta ar însemna că um, furnizorii de servicii nu pot să, să citească conținutul care este încărcat pe site-ul lor și astfel nu pot să-și facă treaba. Directiva în ceea ce privește terorismul adoptată la începutul mandatului nostru, a fost implementată doar în septembrie și trebuie încă să așteptăm să vedem dacă măsurile, măsurile funcționează. Ne vom lua după calendarul liber pentru a ne asigura că poziția noastră este luată în seamă pe deplin. Trebuie să încercăm să nu reinventăm noi roata atunci când e vorba de definiția actelor teroriste. Deci eu propun alinierea definițiilor definiției conținutului terorist cu definiția din uh, această directivă despre care vă vorbeam, care a format deja un standard unitar. Directiva în ceea ce privește terorismul stabilește trei obligații în ce privește site-urile să răspundă la ordinele, ordinele de eliminare, să ia măsuri proactive și să ia măsurile care se impun. Uh, impun. Adică, um, ordinile de eliminare trebuie executate imediat, de asemenea obligația de a șterge conținutul într-o oră, însă mi se pare excesivă aceasta. Firește că acest conținut nu trebuie să fie văzut de foarte, mult, de foarte mulți oameni, dar acest termen de o oră mi se pare că nu permite găzduitorilor să facă verificările necesare. Se înțelege de la sine că Uh, persoanele fizice sau uh, companiile mici nu pot, nu au un orar non-stop ca să poată reacționa imediat, mai ales că 99% din uh, aceste persoane sau companii nu vor primi un astfel de ordin. Deci eu cred că formulările trebuie să fie aliniate directivei uh, în ceea ce privește comerțul online și să se impună ștergerea rapidă a acestui conținut. Firește că autoritățile judiciare trebuie să aibă acces imediat la aceste platforme, dar eu cred că orice merge dincolo de astfel de ordine trebuie să se aplice uh, companiilor mai mari și platformelor mai mari. Marea parte, mare parte a acestor platforme nu au primit niciodată un ordin de, uh, de suprimare. Uh, Platformele nu trebuie să uh, fie decidenți în ceea ce privește ce este propagandă și ce nu. De aceea am cerut ștergerea articolului 5, care face uh, uh, referire la uh, trimiterile la Uh, condițiile și termenii de serviciu. Dacă un organism public informează cu privire la astfel de materiale, aceste informații trebuie să includă uh, părerea autorităților cu privire la ilegalitate. Dacă nu, platforma trebuie să fie pusă într-o situație imposibilă, adică este pusă într-o situație imposibilă. Nu mi se pare foarte bună precizia în această privință. Apoi trebuie să asigurăm uh, uh, de propun ștergerea articolului 6 în ceea ce privește mă măsurile proactive. Este adevărat că multe companii mari folosesc deja aceste filtre de upload astăzi în mod voluntar, dar faptul că acestea uh, ar putea să devină obligații uh, ar încălca drepturile fundamentare. Uh, nu ar trebui să uh, încurajăm uh, Uh, măsuri care nu sunt, uh, măsuri de filtrare care nu sunt viabile. Propunerea comisiei uh, va, ar putea duce la rezultate fals pozitive. Nu putem să impunem folosirea acestor unelte. De asemenea, este nevoie de mecanisme de compensare acolo unde aceste, mecan- unde aceste uh, filtre sunt folosite în mod voluntar. Eu consider că trebuie să existe reguli predictibile, aplicabile la nivel transnațional. Termenul limită pentru amendamente este miercuri și accept amendamente care vor uh, duce la aliniere cu directiva în ce privește comerțul online. Apoi am mai introdus câteva garanții procedurale, de exemplu supravegherea la nivel uman și posibilitatea de a căuta compensare, de a cere compensație. Termenul limită este, după cum spuneam, miercuri și calendarele, calendarul pentru întâlnirile cu raportorii din umbră vor fi confirmate de secretariatul IMCO. Doresc să adoptăm avizul până în 21 februarie, dar Comisia Libe votează doar în 21 martie, deci cred că avem destul timp la dispoziție pentru a ne asigura că avizul nostru este luat în seamă la Libe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Eva Meidel este raportor din umbră din partea PPE, dar nu văd pe nimeni de la PPE aici. Deci îi dau acum cuvântul doamnei Lucy Anderson, care este raportor din umbră de la socialiști. Mulțumesc! Nu era o propunere grozavă din start, deci cred că avea nevoie de îmbunătățire. Apreciez așadar uh, faptul că suntem comisia asociată în baza regulii 53 plus și sper că va fi luată expertiza noastră în, seamă și, în seamă. Mă bucur că Iulia va fi prezentă la uh, ședințele raportorilor din umbră. Um, de asemenea, este foarte importantă legătura cu directiva în ce privește combaterea terorismului. Știu că au existat foarte multe discuții la Consiliu pe această temă. Sunt de acord cu spusele Iuliei în mare parte dar nu cred că trebuie să avem o abordare atât de extremă încât să ștergem articolele 5 și 6. Grupul meu va solicita o modificare a acestora. Mi se pare corect să fie câteva motive de îngrijorare în ceea ce privește uh, furnizorii de infrastructură versus furnizorii de servicii de găzduire. Mi se pare important să se facă această deosebire și mi se pare important să analizăm care sunt măsurile fezabile, pentru că definiția furnizorilor de servicii de găzduire nu este una foarte clară, nici în propunerea comisiei și nici în, nici în articol și nici în considerente. Nu se știe dacă este posibil din punct de vedere tehnic pentru ca un furnizor să identifice uh, un conținut precis pentru a-l putea șterge. Și cred că nu este corect ca ei să intre în câmpul de aplicare al propunerii, nici măcar teoretic. Aici trebuie să mai aprofundăm. Un alt domeniu care mă interesează, um, prevederile legate de penalizări. Eu cred că este mai bine să avem o abordare mai armonizată în ceea ce privește penalizările. Este vorba despre un regulament la urma urmei și trebuie să o nimerim bine. Există o foarte mare marjă de discreție la nivel de stat membru în ceea ce privește penalizările, dar cred că trebuie să facem astfel încât să evităm fenomenul de forum shopping uh, de către companiile mari care ar putea intra în uh, câmpul de aplicare la acestei directive. Deci trebuie să fie foarte clar ce trebuie să facă statele membre și companiile. Deci acestea sunt câteva dintre punctele pe care le voi analiza. Știu că e strâns termenul limită, dar eu sper că toată lumea să aibă ocazia de a lua tot ce trebuie în considerare. Mulțumesc! Mulțumesc din partea ECR, Dan Dalton, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi cer scuze de la colegi că am ajuns un pic târziu. Mulțumesc raportoarei pentru proiectul ei de aviz. Cred că este o bază bună pentru munca noastră pe text. Mi se pare că mm, se merge totuși cam prea departe în anumite aspecte, dar sunt de acord cu mm, dorința de a garanta drepturile și de a păzi drepturile și libertățile fundamentale. Știu că ne-am uh, certat mult cu Libe în ceea ce privește competența. Eu sunt raportor la Libe și cu siguranță nu-mi place ce s-a întâmplat, ce i s-a întâmplat Comisiei IMCO. Este o dezamăgire uh, Uh, a fost uh, uh, a fost dezamăgitoare această decizie luată de ierarhie și se pare că până și Comisia Cult a obținut mai mult decât a sperat. Eu, ca raportor libe, cu siguranță voi lua în seamă opiniile acestei comisii și după cum a spus Lucy, cu siguranță este foarte multă experiență aici, în această comisie, care este demnă de luat în seamă. Sunt de acord cu Lucy că textul comisiei nu este foarte bun, are nevoie de multe îmbunătățiri pentru a îl clarifica, să se înțeleagă bine că nu dorim să creăm repercusiuni neprevăzute și asta va dura foarte mult. Susțin obiectivele propunerii. Din ce am auzit până acum, um, prea mult conținut terorist a fost, s-a răspândit până acum pe inter- internet uh, prea mult timp. Uh, putem să îmbunătățim um, viteza și eficacitatea eliminării acestui conținut. Cred că textul comisiei este o, un punct de pornire bun, dar cu siguranță putem să îl îmbunătățim și să-l eficientizăm. Mi se pare că domeniul de aplicare este rezonabil, dar din experiență mi se pare că există o problemă cu uh, serviciile de infrastructură pentru cloud computing sau și dacă ar trebui să existe acestea să intre în câmpul de aplicare. Nu vorbesc aici despre servicii de genul Dropbox, ci servicii pe care le folosesc companiile uh, Um, aceste, aceste servicii nu au niciun control uh, cu privire la filtrarea datelor și uh, dacă li se cere să inspecteze, li s-ar putea cere chiar să închidă tot site-ul pentru a verifica ce fel de conținut este acolo. De asemenea, aici uh, se intră întrebarea cine decide eliminarea um, furnizorul de servicii, platforma respectivă, ă, trebuie să ne ă, decidem foarte bine ce fel de servicii ar trebui să intre în domeniul de aplicare al regulamentului. Definițiile. Multe dintre ele sunt deja standardizate în, în legislația europeană. Cel mai spinos punct este definiția conținutului terorist. Eu cred că aceasta a fost deja prescrisă în directiva cu privire la terorism și cred că n-ar trebui să redeschidem dezbaterea, trebuie să aliniem acest regulament la directiva deja existentă. Cu siguranță unora nu o să ne convină anumite definiții din directivă, dar eu cred că acela este cel mai bun loc de la care să pornim, trebuie să ne aliniem pentru a nu mai redeschide discuțiile interminabile cu privire la ce este, ce nu este conținutul terorist. În ceea ce privește măsurile de prevenire a diseminării, unul dintre principalele mele motive de îngrijorare, și aici sunt de acord cu Julia, este Uh, referitor la uh, prevederile legate de la răspunderea limitată din directiva cu privire la comerțul online. Știu că mulți colegi sunt de acord cu mine. E foarte important să ne asigurăm că ne aliniem. Eu cred că ștergerea articolelor referitoare la măsuri nu sunt uh, cea mai indicată cale de a proceda Uh, și cred uh, în calitate de raportor liber că nu e bine să procedăm așa. Există măsuri care trebuie să fie luate, măsurile practice care sunt, făcute, care sunt luate deja la nivel voluntar trebuie să fie recunoscute în text pentru a ne asigura că Uh, platformele nu sunt penalizate pentru măsurile voluntare pe care le iau deja, poate pentru că aceste măsuri nu ar fi destul de bune în termenii regulamentului. Eu cred că ar trebui să limităm obligațiile la risc, deci să ne concentrăm pe platformele unde există un risc. Nu cred că propunerea comisiei este destul de explicită în acest sens, însă e o bază bună de pornire și voi încerca să nuanțez un pic și raportul doamnei Reda. În ceea ce privește penalizările, sunt o parte foarte importantă a acestei propuneri. Am avut deja probleme cu penalizările legate de procent din, uh, din cifra de afaceri, așa cum am discutat și la GDPR. Uh, acest precedent există deci deja în legislație și trebuie să îl acceptăm. Avem totuși nevoie de un sistem flexibil de penalizări care recunoaște și circumstanțele uh, atenuante, mai ales atunci când este vorba de acea amendă de 4% din cifra de afaceri. Deci cred că trebuie să ne asigurăm că avem un uh, proces care este echitabil pentru companiile noastre. Uh, normal este vorba despre un regulament foarte important pentru piața unică și vă asigur că uh, voi lucra din greu pentru a termina acest dosar înainte de terminarea mandatului și aștept colaborarea cu Comisia IMCO și cu Iulia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Dan! Înainte de a interveni domnul uh, Selimovic, are uh, cuvântul doamna Reda. Doamna Meidel, îmi cer scuze. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru propunere și raportoarei pentru un uh, proiect de aviz foarte meticulos. Cred că știm cu toții că răspândirea conținutului online și glorificarea actelor de violență și de teroare nu face decât să um, incite la, instige la altele noi Aproape că publicul crede că nu mai este în siguranță în Europa, în uh, viața de zi cu zi, mai ales în urma atacurilor de la Paris. Comunitatea online a spus că va începe demersurile pentru a scoate conținutul încărcat acolo, încărcat de către organizațiile teroriste. A, exist, a existat o cooperare voluntară cu European Internet Forum, de asemenea cu Interpol, Europol și sectorul tehnologic pentru a elimina rapid uh, conținutul ilegal de pe net. Acesta este un exemplu clar că părțile interesate sunt unite vor să rezolve această problemă și este o dovadă că grupurile teroriste exploatează tehnologia pentru a-și disemina mesajul repede, mai ales um, pentru a ajunge la un public vulnerabil. Așadar, cred că textul Comisiei este un instrument legislativ cât se poate de necesar. Există câteva puncte care mă îngrijorează, despre care a vorbit și raportoarea, mai ales uh, definiția conținutului terorist, um, punctele referitoare la um, serviciile de hosting și așa mai departe. Sunt de acord cu raportarea că trebuie să găsim un echilibru între eliminarea acestui conținut și uh, garantarea libertăților uh, și drepturilor individuale și uh, trebuie să existe o colaborare cu comunitățile. Totuși este nevoie de clarificare în ceea ce privește uh, cuvântul ilegal. Uh, cred că înainte să mergem mai departe uh, trebuie să hotărâm acest lucru pentru că există definiții diferite în, în statele membre și de asemenea, aș dori să se clarifice chestiunile legate de penalizări. Acestea sunt un instrument important, dar acum sunt încadrate într-un mod în care um, ele pot să fie aplicate în mod diferit în statele membre. La articolul 13, în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile competente, cred că este nevoie de o clarificare a formulării în ce privește informațiile legate de amenințările iminente la adresa cetățenilor pentru a evita uh, disputele juridice transnaționale. Acestea sunt câteva dintre punctele la care mă voi referi în amendamentele pe care doresc să le depun. Îi mulțumesc din nou, doamne Iulia Reda, pentru uh, munca pe care a depus-o la acest proiect de aviz și aștept cu nerăbdare să cooperăm cu raportarea și cu raportorii din umbră. Aș mai avea o clarificare în ceea ce privește o chestiune tehnică. Având în vedere confirmarea târzie a competenței comisiei noastre, aș dori să cer o mică extindere a termenului limită pentru amendamente. Cer doar uh, o prelungire cu câteva ore Uh, până la ora 6 seara, data rămânând aceeași. Deci sper că mă vor sprijini și colegii raportori din umbră aici și am trimis această, această cerere și prin e-mail. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Eva. Domnul Selimovici are cuvântul din partea ALDE. Mulțumesc Doamna președinte, dați-mi voie mai întâi să-i mulțumesc uh, raportoarei uh, pentru raport, uh, comisiei pentru propunere și celorlalți raportori din număr Va fi un dosar dificil și cu siguranță va trebui să lucrăm cu nuanțe și cu grijă maximă. Nu sunt sigur că perioada electorală este cea mai propice pentru nuanțe și grijă, dar va trebui să rezolvăm această problemă din mers. Suntem cu toții conștienți uh, de această problemă a conținutului ilegal uh, online la nivel transfrontalier. Twitter a suspendat peste 1,2 milioane de conturi pentru încălcări ale termenilor de servicii în ceea ce privește promovarea de conținut terorist uh, până în 2017. Uh, deci, da, există o problemă și propaganda se răspândește foarte rapid. rapid într-adevăr, înțeleg uh, că este nevoie de stabilirea unor termene de genul o oră înțeleg care este relevanța acestora. Avem acum misiunea de a pune capăt uh, diseminării conținutului online și offline, uh, um, mai ales atunci când se intenționează să se comită atacuri teroriste. Pe de altă parte, am trei probleme cu această propunere care a fost elaborată. Prima, sunt de acord uh, că ceva nu e în regulă cu termenele și sfera de acoperire. Nu văd nicio problemă în ceea ce privește includerea persoanelor fizice. Chiar dacă un website uh, este coordonat de o persoană fizică, pentru societate și pentru actul terorist nu contează. Nu văd nicio problemă uh, în a-i uh, opri și pe cei care uh, coordonează site-uri private. Nu văd niciun motiv legitim pentru a exclude aceste site-uri ale persoanelor fizice. Pe de altă parte, sunt de acord cu ceea ce spunea raportoarea în legătură cu precizarea sau nuanțarea definiției. Cred că trebuie făcută o oarecare uh, referire la terorism sau la directiva care abordează problema terorismului. Cred că definiția actului terorist în acest context este mult prea largă și ar putea include foarte multe lucruri. De exemplu, acum câțiva ani uh, în uh, Norvegia a fost uh, elaborată o lege. Știți cazul acela cu teroristul Breivik care și-a publicat manifestul online. Deci, practic, aceasta putea fi considerată o încurajare sau o incitare la terorism. Cu siguranță, potrivit acestei definiții, s-ar încadra acolo. Și pe de altă parte, poate fi vorba despre un tânăr uh, foarte confuz care a acționat uh, și uh, toată lumea ar trebui să fie descurajată și, din și nu încurajată. Așadar, ar trebui să existe o definiție mai strictă. Aceasta este opinia mea. A doua problemă pe care o am eu este legată de prețul de plătit pentru a elimina conținutul terorist. Prețul nu trebuie să fie atât de mare încât să punem în pericol uh, libertățile fundamentale. Libertatea de credință și libertatea de exprimare sunt uh, esențiale în societățile noastre și trebuie garantate. Constituția suedeză, țara din care provin eu, protejează aceste libertăți prin două părți fundamentale, libertatea Uh, presei sau legea privind libertatea presei și legea fundamentală privind libertatea de expresie. Dacă vă uitați la anumite alineate din această propunere, este evident că nu va fi în conformitate cu Constituția noastră. Știu că este ciudat, pentru că avem diferite niveluri de protecție ale acestor, a acestor uh, libertăți în Europa și în uh, societățile noastre. În uh, Suedia, nimeni nu poate fi oprit să publice ceva, chiar dacă se știe că ceva publica um, are o natură criminală. Atât de departe mergem cu libertatea de exprimare. Pe de altă parte, în alte țări se întreprind măsuri de prevenție, care pentru noi poate că sunt problematice. Evident, teroriștii nu trebuie să fie lăsați să răspândească propaganda, însă poate exista și reversul medaliei. Și a treia problemă pe care o avem noi are legătură cu procedurile atunci când uh, se aplică procedurile. Acum uh, există țara care transmite ordinul de eliminare a conținutului și acolo se aplică procedura, dar dacă sunt șapte sau opt țări, ce se întâmplă? Practic, uh, se derulează șapte proceduri paralele în șapte țări diferite, în limbi diferite, mi se pare o soluție nerezonabilă. Este practic uh, ca această procedură să aibă loc în țara în care conținutul este online. Deci aceste lucruri trebuie să fie clarificate în text oricum ar fi, cred că vom găsi uh, tăria necesară să abordăm uh, nuanțele necesare pentru un dosar atât de sensibil. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, Iasenc. Acum înțeleg că doamna Anderson dorește să intervină din nou. Da, vreau să susțin solicitarea doamnei Meidel de a prelungi termenul. Este logic, având în vedere um, cât de sensibil uh, este acest dosar. Ați spus 5 sau 6? 6, 6 ar fi perfect. E vorba doar de câteva zile. Thank you very much. I now give the floor to Mulțumesc foarte mult. Dau acum uh, cuvântul uh, comisiei. You don't want to take the floor? Vreți să interveniți? Bine, atunci dau cuvântul raportoarei pentru a finaliza dezbaterea. A, doriți să interveniți și dumneavoastră? Vă rog, doamna Hirsch. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, Înțeleg care este obiectivul comisiei și anume uh, să prevină răspândirea conținutului cu caracter terorist, este foarte bine să ne gândim uh, care sunt uh, măsurile și instrumentele, pentru că mie cele care au fost propuse mi se par greșite. În primul rând, nu avem nevoie de o rețea europeană. Ne arată acest lucru uh, experiențele pe care le-am avut în Germania cu astfel de rețea. Bineînțeles că propunerea regulamentului nu este o copie în raport de 1 la 1 a legislației germane, dar logica din spate este aceeași. Măsurile obligatorii obligatorii proactive pentru serviciile care oferă internet reprezintă doar o obligație suplimentară de filtrare. Și este foarte, acestea sunt foarte asemănătoare cu celelalte filtre care există deja. Și nu vrem ca acest articol 6 să se transforme într-un nou articol 13. De asemenea, termenele sunt uh, un pericol pentru uh, libertate și acest regulament se poate referi și la interdicția uh, care este prevăzută în uh, articolul 15. Sigur că trebuie să avem uh, prevederi uh, care să uh, nu permită răspândirea conținuturilor cu caracter terorist, dar trebuie să fie proporționale și de asemenea să fie definite clar. Avem o directivă cu privire la combaterea terorismului. Așa cum a spus și colegul meu, avem definiții clare acolo care uh, arată cum sunt definite faptele penale și toate activitățile teroriste și ar trebui să ne referim la ele, pentru că definițiile ambigue pe care le avem acum cred că contribuie ca în cadrul Uniunii Europene, guvernele care oricum nu iau în serios lucrurile acestea, cum ar fi libertatea presei, libertatea de expresie, cum se întâmplă în Ungaria, e bine, acestea folosesc tocmai acest instrument pentru a își uh, intimida adversarii. De aceea ar trebui să ne gândim bine la efecte. Și în acest context, împreună cu colegii mei, voi mai înainta câteva amendamente, pentru că cred că trebuie să vedem care este proporționalitatea aici. Uh, thank you. And uh, now I give the... Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportoarei Giulia Reda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor pentru observațiile încurajatoare. Suntem cu toții de acord cu privire la uh, direcția în care trebuie să meargă amendamentele și avizul în general. Însă întrebarea care se pune este cât de departe să mergem. Am uh, auzit um, colegi care au sprijinit uh, ideea de a preciza mai mult definiția Uh, conținutului uh, terorist online și în ceea ce privește sfera de acoperire. Apoi, uh, alinierea cu directiva privind comerțul electronic este importantă. Este o chestiune care ține de drepturile fundamentale, deci există o, o obligație de filtrare, este inacceptabilă. Însă, așa cum a spus unul dintre colegi, sunt dispusă să am în vedere această chestiune. Ar trebui să existe un fel de cadru pentru aceasta. Acum, dacă site-urile mm, persoanelor fizice ar trebui să fie incluse, acum trebuie văzut uh, ce obligații se aplică în cazul acestor persoane. Obligația de a elimina conținutul în decurs de o oră nu este posibilă în cazul unei persoane fizice, având în vedere că 99% din site-uri nu primesc niciodată un ordin de eliminare de conținut. Deci sunt foarte multe site-uri uh, mici care nu pot pot fi disponibile non-stop. Um, și ar fi um, exagerat să li se ceare să fie prezente non-stop câtă vreme nu vor primi aproape niciodată un ordin de înlăturare a conținutului. Deci ar trebui să existe um, uh, diferite categorii, diferite mărimi de site-uri pentru a aborda această problemă. De exemplu, o persoană fizică nu ar avea obligația să adauge în termen și condiții o definiție a conținutului terorist pentru că unele site-uri ale persoanelor fizice nu au termeni și condiții de utilizare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 cred că ar trebui să lăsăm în totalitate aceste site-uri um, în afara sferei de acoperire și dacă totuși ar fi să le includem, obligațiile lor ar trebui să fie uh, limitate, în sensul că ar trebui să răspundă la ordinul de eliminare a conținutului într-un uh, termen rezonabil. În ceea ce privește prelungirea termenului uh, până miercuri la finalul zilei, um, eu aș fi de acord. Trebuie să vedem și cu secretariatul. Sper că nici secretariatul nu ar avea probleme cu asta. Acum, sigur, uh, termenele sunt foarte strânse pentru că am început să lucrăm târziu la această propunere. Oricum ar fi, cred că mergem cu toții pe aceeași linie de gândire și sper că vom finaliza cât de curând lucrările pe marginea acestui dosar. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Am avut o solicitare de a amâna termenul până la ora 6 pe 23. În mod normal era 5 și jumătate, atât din partea PPE cât și din partea S și D am primit această solicitare. Sunteți de acord să amânăm termenul? Dacă este posibil, atunci uh, putem lua decizia de a amâna termenul până pe 23 februarie la 5.30 pentru depunerea amendamentelor? Bine. Vom reveni în scris uh, după ce ne consultăm cu serviciile tehnice. Vă mulțumesc foarte mult și trecem acum mai departe la raportul privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi. Raportorul este Dita Șarazova. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. spre deosebire de ultima intervenție în comisie în care am intrat în toate detaliile propunerii, cred că astăzi pot fi foarte succintă. Cred că am uh, elaborat uh, un set bun de compromisuri care integrează ideile tuturor grupurilor politice. Dacă compromisurile și recomandările dumneavoastră cu privire la lista de vot sunt adoptate, atunci vom adopta o propunere care oferă o mai bună protecție uh, părților vătămate și prerogative îmbunătățite poliției și în același timp necrescând primele de asigurare. Cred că ar fi o greșeală să adoptăm măsuri uh, care să aibă beneficii limitate în viața reală, ducând cu siguranță la costuri mai mari uh, pentru deținătorii de polițe. Oricum, uh, cred că va exista sprijin din partea statelor membre. De aceea am uh, solicitat uh, colegilor să se concentreze pe mm, elaborarea unui text bun și echilibrat care să fie adoptat mâine și pe care Consiliul să-l poată adopta fără probleme și directiva să fie implementată cât mai curând posibil. Le reamintesc colegilor că această propunere a fost elaborată ca reacție la falimentul unei mari companii de asigurări din Irlanda, situație în care multe părți vătămate nu au fost despăgubite pentru accidente și un caz recent s-a întâmplat în Bulgaria atâta timp cât nu vom adopta o astfel de legislație, mereu va exista acest risc în viitor. Scopul acestei legislații este de a uh, rezolva problemele din sistem, dar nu de a schimba întregul sistem la prima dezbatere, 99% din sistemul de asigurare auto uh, funcționează bine. Uh, și trebuie să reparăm doar 1%. De aceea le cer colegilor să, să voteze mâine pentru acest raport. Aș încheia prin a le mulțumi tuturor raportorilor din umbră pentru um, adăugirile importante aduse la compromisuri. O mare parte a acestui dosar este foarte tehnică, însă a fost o mare plăcere și o onoare pentru mine să lucrez cu toți colegii și mă bucur că am ajuns la un numitor comun în acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu interes votul de mâine. Mulțumim foarte mult, Dita, și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Încep cu PPE, domnul Pospisil. Děkuji pěkně. Já chci nejprve na úvod eh, říci, předtím než... Mulțumesc foarte mult. Înainte de a prezenta poziția PPE, aș vrea să subliniez că suntem foarte mulțumiți de procedura adoptată de doamna raportoare. Uh, este o membră foarte experimentată a comisiei noastre și nu credem că există mari uh, divergențe între uh, opiniile noastre și cele ale raportoarei. Există cinci subiecte importante pe care aș vrea să le menționez. În primul rând, suma minimă a suma minimă acoperită de asigurare sprijinim uh, suma stabilită de comisie. Nu vedem niciun motiv pentru care să crească această sumă. Al doilea aspect se referă la posibilitatea ca statele membre să facă verificări dacă autovehiculele sunt asigurate. Noi sprijinim aici regulile propuse de comisie. Chiar dacă unele amendamente propuse de doamna raportoare sunt uh, acceptabile. Sunt subiecte importante care țin de protecția datelor. În ceea ce privește schimbul de informații, care trebuie partajate de către statele membre, credem că doar datele foarte necesare legate de asigurați trebuie să facă obiectul acestui schimb de informații și am uh, propus amendamentul 89, care este o alternativă la amendamentul 16 uh, propus de raportoare. Propunerea noastră este mai moderată. Al treilea aspect este sfera de acoperire sau domeniul de aplicare al directivei. Este un subiect pe care l-am mai discutat aici. Ce tipuri de vehicule trebuie să fie acoperite de directivă? Podle nás komise pojala ten původní návrh eh, Aici uh, ar trebui să avem o opinie diferită față de comisie, pentru că comisia a adoptat o abordare foarte largă în ceea ce privește domeniul de aplicare și noi vrem să îl restrângem doar la acele vehicule care fac obiectul omologării de tip în conformitate cu legislația europeană. Un domeniu de aplicare prea larg ar avea consecințe nedorite, precum intervenții inadecvate, uh, Um, la evenimentele sportive sau de curse sau atunci când vorbim despre vehiculele electrice de mici dimensiuni, precum biciclete electrice sau uh, scutere. Am avut o discuție pe această temă în această comisie și oricum suntem de acord cu poziția raportoarei. În ceea ce privește acest uh, subiect, domeniul de aplicare, susținem punctul de vedere al raportoarei. Al patrulea aspect care este acoperit de această propunere se referă la mm, istoricul uh, cererilor de despăgubire de la asigurătorii anteriori. Aceasta le permite asiguraților să treacă mai ușor de la o companie de asigurări la alta. Și susținem în acest sens amendamentul 6, care este foarte echilibrat și care cuprinde toate datele necesare. Și al cincilea aspect pe care vreau să-l menționez se referă la fondurile de garantare. Sprijinim crearea unor fonduri de garantare care să îi despăgubească pe terți în uh, cazul unei insolvențe a companiei de asigurare. Sunt sigur că am fi putut avea discuții mai ample cu privire la locul de la originea fondurilor de garantare, cine ar trebui să-i despăgubească pe asigurați dacă, de exemplu, s-ar produce un accident într-un stat membru uh, diferit de statul membru al asiguratului. Oricum, susțin amendamentul numărul 5. În concluzie, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la ajungerea la un acord um, în cadrul compromisurilor și vreau mai întâi să-i mulțumesc raportoarei pentru abordarea sa pozitivă. Mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult, Iosip, și acum din partea SND, doamna Andersen. Îmi cer scuze, uh, voi vorbi în locul raportării din umbră pentru că uh, nu a putut să ajungă din cauza unor probleme de trafic. Uh, ne bucurăm că s-au înregistrat câteva progrese și avem în continuare niște îngrijorări, dar compromisurile pot fi susținute. De asemenea, suntem îngrijorați cu privire la um, bonusul atunci când nu se solicită despăgubire. Uh, aici nu s-au înregistrat progrese și vom continua să uh, supraveghem în continuare acest punct. Mulțumesc, Lena! Și acum, domnul Dalton, din partea ICR. Doresc să mulțumesc și eu uh, raportarului pentru uh, munca pe marginea acestui dosar și pentru abordarea excelentă la negocieri. sre ul va sprijini toate amendamentele de compromis care au abordat uh, toate îngrijorările pe care le aveam în ceea ce privește propunerea comisiei. Am avut nevoie de claritate în ceea ce privește verdictul dat de Curtea Europeană de Justiție, dar și aici s-a rezolvat. Nu a fost nevoie de mai multă claritate juridică pentru că au fost clarificate toate aspectele, iar uh, um, s-a stabilit că în ceea ce privește vehiculele agricole nu vor fi probleme includerea tuturor uh, vehiculelor posibile ar fi dus la o, un uh, raport de disproporționalitate. În ceea ce privește uh, sporturile motorizate, uh, efectele ar fi fost catastrofice. Dar uh, am înțeles că ar fi imposibil să oferim asigurare uh, vehiculelor uh, din sporturile motorizate, ținând cont de riscurile uh, presupuse de uh, mașini din cauza uh, posibil, posibilelor coliziuni. Astfel de asigurări ar uh, face ar transforma toate evenimentele de acest tip în evenimente aproape imposibil de organizat, pentru că uh, coliziunile sunt uh, un eveniment care se întâmplă frecvent, iar riscul este foarte greu de evaluat. Dacă este posibil, știm din anumite țări unde asigurarea de răspundere civilă auto a fost uh, aplicată și uh, în sporturile motorizate. Există anumite evenimente care au astfel de răspundere civilă publică largă, dar uh, și nu înțeleg de ce uh, ar trebui să mai există o asigurare suplimentară, lucru care reiese totuși din propunerea comisiei. Uh, mă bucur că am reușit însă să excludem sporturile motorizate și alte tipuri de vehicule. Avem uh, și alte hobby-uri și am reușit să um, evităm uh, creșterea primei pentru toată lumea. Sunt așadar foarte mulțumit cu abordarea. Mulțumesc! Mulțumesc, Daniel, și acum din partea verzilor, Pascal Giron. Merci, madame. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc doar să spun că îi mulțumesc Ditei și să spun că noi sprijinim raportul în termeni generali. Firește că avem o îngrijorare în ceea ce privește chestiunile legate de bicicletele electronice, cele care nu pot atinge viteze mai mari decât 25 de km la oră și care nu trebuie să fie înmatriculate, sunt considerate inclusiv de autorități biciclete, deci nu cred că ar trebui să se schimbe legislația și pentru ele. Atât am avut de spus. Sigur va fi evocat în considerente acest uh, lucru. Cred că ar trebui să fie amintit această obligație de a nu exista uh, o asigurare suplimentară pentru aceste biciclete care nu ating viteze mai mari de 25. Mulțumesc, Pascal. Le dau acum cuvântul colegilor dacă mai dorește cineva să se alăture dezbaterii. Nu? Atunci dau uh, încă o dată cuvântul uh, Ditei și îi transmit felicitări pentru faptul că cu o săptămână înainte de termen a reușit deja să rezolve toate cele. Felicitări, este neobișnuit. Mulțumesc, nu s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi beneficiat de sprijinul raportorilor din umbră, așadar doresc să le mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat la acest dosar. Obiectivul meu uh, de la bun început a fost să mă concentrez pe domeniul de aplicabilitate al uh, acestei uh, directive, așadar să nu mergem mai departe decât domeniul de aplicare al actualei directive. În ceea ce privește sistemul bonus-malus, știu că am avut un schimb de opinii intens pe acest subiect. Aș dori să spun că schimbarea nu se va petrece peste noapte, așadar cel mai important din punctul meu de vedere pentru consumatori este că vom schimba sistemul actual. Însă, dacă vă deplasați cu mașina, așa cum fac eu, în Franța, de exemplu, și doriți să o înregistrați acolo, uh, veți fi urmărit ca uh, și nu se va mai întâmpla ca în prezent să existe o discriminare și anume um, compania de asigurări să nu mai recunoască asigurarea în țara um, gazdă. Bineînțeles că bonus malus este obiectivul nostru final, dar uh, lucrurile nu se vor schimba peste noapte, după cum spuneam. Vă mulțumesc încă o dată și ne revedem mâine. Mulțumesc, cu acestea încheiem dezbaterea pe marginea acestui dosar privind asigurările. Votul va avea loc mâine dimineața la 9 și un sfert. Vă mulțumesc și trecem acum mai departe la punctul privind uh, îmbunătățirea competitivității pieței interne prin dezvoltarea Uniunii Vamale, a Uniunii Europene și a guvernanței acesteia. Raportoarea este Virginie Rozier. Ai cuvântul. Merci beaucoup. Mulțumesc. Stimați colegi, V-am prezentat în noiembrie raportul de inițiativă cu privire la competitivitatea pieței interne și îmbunătățirea acesteia prin Uh, dezvoltarea Uniunii Vamale. Vămile și politica vamală au fost teme de interes în ultimele luni, mai ales pentru mine și pentru colegul Selimovic și pentru domnul Poșpișil. Și câteva dosare din acest domeniu sunt de actualitate în comisia noastră și își găsesc uh, concretizarea și în raportul pe care l-am făcut. Cred că există o convergență între grupurile politice. Știm cu toții că vămile sunt unul dintre elementele fondatoare ale pieței unice uh, și uh, reprezintă politica vamală una dintre cele mai vechi uh, politici ale noastre. Așadar, mulțumesc colegilor mei pentru toate contribuțiile lor care au fost de foarte bună calitate. Au fost 70 de amendamente depuse și eu împreună cu câțiva colegi de la SND am depus câteva și există o convergență a tuturor amendamentelor. Vă mulțumesc așadar pentru schimburile foarte constructive pe care le-am avut. Așadar, am uh, reușit să facem 10 amendamente de compromis care înglobează 30 de propuneri de amendament. Nu o să intru acum în detalii, insist doar pe câteva dintre cele mai importante. În primul rând, caracterul prioritar al implementării codului uh, vămilor al Uniunii. Uh, Vorbim aici despre structura informatică, trebuie să fie aceeași astfel încât acest cod să funcționeze în mod egal peste tot, peste tot și trebuie să ne ocupăm, ocupăm mai ales de conexiuni. Aici este de acord toată lumea. Solicităm Comisiei și Consiliului să-și ia un angajament pentru a desfășura măsurile necesare politice, administrative și financiare și umane, astfel încât instrumentele informatice care nu funcționează încă uh, Uh, spre deosebire de obiectivul care fusese deja stabilit pentru statele membre de către Comisie, ei bine, aceste instituții trebuie să facă astfel încât aceste instrumente să fie implementate cât se poate de repede. Un nou decalaj, o nouă întârziere nu ar fi accept, de acceptat. De asemenea, au fost introduse amendamente cu privire la transparență, planificare, vizibilitate. Acestea trebuie să fie maxime. Ehm, până acum, ehm, executivul european a controlat aceste lucruri și se dorește o mai multă transparență. În al treilea rând, guvernanța programului VAMI trebuie să fie consolidată prin proiecte de amploare. În acest sens, solicităm Comisiei să revizuiască Um, să verifice că implementarea uh, sistemelor informatice uh, se face și trebuie să se sprijine pe raportul Curții de Conturi. Tot pentru îmbunătățirea guvernanței programului VAM, noi încurajăm Comisia să își continue lucrările în ceea ce privește instrumentul uh, care măsoară performanța uh, legislației vamale și uh, trebuie ca aceasta să fie aplicată unitar în toată Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, este esențial ca Parlamentul să fie foarte bine informat cu privire la progresul și la implementarea uh, programului VAM 2020 și de implementarea codului vămilor solicităm Comisiei și statelor membre să facă ceea ce ține de responsabilitatea lor pentru a îmbunătăți informațiile pe care le avem pentru a asigura rolul de control al Parlamentului. Este vorba despre o sumă de 150 de milioane de euro pentru această politică emblematică a Uniunii Europene care are atâtea implicații, așadar Parlamentul trebuie să fie asociat și astăzi încă există dificultăți. Le mulțumesc raportorilor din umbră, colegilor care au depus amendamente și care au uh, participat la elaborarea acestui uh, raport și care sper că va fi votat în 29. Mulțumesc foarte mult, Virginie. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Încep cu PPE. Domnul Seinfeld. Dziękuję, <clears throat> dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Przede wszystkim chciałbym podziękować i Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului raportor. Analizez acest document și văd că au fost făcute eforturi foarte importante. Într-adevăr, acest lucru este esențial. Cu toate acestea, mi-ar plăcea să subliniez că nu numai titlul și elementele necesare, cele pe care dorim să le introducem aici, sunt importante. Pentru că este foarte important să subliniem și uh, consolidarea competenței, pentru că noi dorim ca piața internă a Uniunii Europene și competitivitatea acesteia să se îmbunătățească. În ceea ce privește funcționarea acesteia, în comparație cu alte piețe externe. Acesta este un aspect deosebit de important. De asemenea, ne dorim ca Uniunea Vamală să se dezvolte și să se consolideze. De ce dorim acest lucru? E bine, în acest moment avem aceleași prevederi, dar practica este diferită în statele membre ale Uniunii Europene și acest lucru nu este benefic pentru funcționarea Uniunii Vamale. Al treilea element, dorim să îmbunătățim guvernanța Uniunii Vamale și a pieței, a pieței interne. Mie mi se pare că cel mai important element din acest raport cela care cântărește cel mai mult este critica eșecului sistemului, introducerii sistemului informatic. Într-adevăr, sunt de acord cu acest lucru, pentru că dacă nu reușim să implementăm sistemul informatic sau dacă înregistrăm întârzieri, acest lucru poate să împiedice îmbunătățirea guvernanței Uniunii Vamale. Dar asta nu este tot. Și am menționat acest lucru și înainte. Termenele de implementare a acestor sisteme electronice sunt foarte importante atât pentru economie cât și pentru piața internă. Ne putem imagina că piața funcționează, însă nu poate să funcționeze bine fără aceste instrumente. Așadar, aceste termene sunt cu adevărat importante pentru că noi dorim ca Comisia pe viitor să respecte aceste termene. Însă dorim de asemenea ca aceste sisteme să fie protejate, să nu conțină amenințări. Siguranța trebuie să fie prioritatea noastră. Pe lângă aceasta, pe lângă aceste sisteme informatice, mai sunt câteva elemente care mi se par subliniate mult prea puțin. În primul rând, referirea la Brexit. Cred că Brexitul va influența în mod decisiv piața internă și evoluția acesteia și, de asemenea, uh, Uniunea Vamală. Cred că consecințele acesteia vor fi foarte importante. De asemenea, stadiul uh, negocierilor cu privire la Brexit nesiguranța, incertitudinea pe care o trăim, e bine, acest stadiu generează probleme foarte importante pentru toți cei care participă la piață. În final, trebuie să mă refer la competitivitate și la concurența loială. Pentru că știm foarte bine că Uniunea Vamală funcționează bine și Asta este bine pentru toți actorii care sunt importanți pe piața internă. Însă nu trebuie să uităm de aceștia. Nu trebuie să uităm de companii, de cumpărarea și vânzarea de produse și de siguranța acestor tranzacții. Așadar, din punctul meu de vedere, toate aceste lucruri sunt foarte importante. De asemenea, și elementul care se referă la relațiile externe. Vreau să subliniez toate aceste aspecte, pentru că amendamentele pe care uh, le înaintez se concentrează pe aceste puncte. Am uh, prezentat pe total 20 de amendamente și aș dori să vă mulțumesc uh, pentru compromisurile pe care am reușit să le obținem. Sper de asemenea că amendamentele pe care le-am înaintat vor uh, beneficia de suport, pentru că conțin elemente foarte importante, cum ar fi uh, referirile la Brexit, la concurența loială, la protecția intereselor consumatorilor. Toate acestea sunt elemente foarte importante. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc și acum din partea ECR, uh, domnul Dalton. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Ei bine, noi nu am înaintat amendamente și eu sunt uh, în mare de acord cu ceea ce a spus raportoarea. Elementul cel mai important pentru noi atunci când vorbim despre uh, toate aceste lucruri este Brexitul și nu numai Brexitul, ci comerțul electronic care uh, este un sector în dezvoltare și care influențează foarte puternic și importurile. Ne interesează de asemenea ca taxele vamale să fie cât mai scăzute, pentru că, mai ales în contextul Brexitului, propunerea Comisiei cu privire la alt domeniu um, apropie aceste taxe de zero, ceea ce ar uh, distruge aproape totalmente comerțul electronic, pentru că până la urmă nimeni nu ar mai uh, comanda de nicăieri nimic nimeni uh, nu ar mai face acest lucru mai mult de dată. Așadar, cred că trebuie să recunoaștem că uh, Uniunea Vamală trebuie să fie uh, pregătită pentru obiectivul sau final. Nu știm ce se va întâmpla cu Uniunea Vamală în contextul Brexitului, dar atunci când vorbim despre Uniunea Vamală, cred că trebuie să ne uităm la acele națiuni care sunt în cadrul acestei Uniuni, dar nu sunt în Uniunea Europeană și uh, nu beneficiază de toate avantajele uh, de care beneficiază Uniunea Europeană, cum ar fi Turcia. Și cred că ar trebui să uh, avem o uniune vamală care să um, se dezvolte în continuare foarte bine, indiferent cum se va încheia Brexitul. Pentru că nu se poate să existe doar uh, taxe reduse pe importuri, dar nu și pe exporturi. Însă, în ceea ce privește raportul, noi suntem uh, în mare parte de acord cu raportoarea. Mulțumesc, Daniel. Și acum mai dau cuvântul uh, domnului Selimovici. Alde. And... Din partea ALDE, spune domnul Selimovici, îi mulțumesc raportoarei pentru propunerea de raport. Cred că Amendamentele de compromis uh, sunt impresionante. Au existat multe probleme tehnice complexe, dar cred că um, totul va fi în avantajul acestui raport. O Uniune Vamală eficientă este unul dintre pilonii Uniunii Europene și dacă nu garantăm, dacă nu protejăm felul în care funcționează, credibilitatea Uniunii Europene va fi afectată. Deci consumatorii, companiile au dreptul să ne ceară o uniune vamală funcțională. Problemele reliefate de colegii mei sunt destul de evidente. Infrastructura, birocrația, Brexitul, toate acestea Uh, sunt uh, obstacole în calea Uniunii Vamale. Comisia dorește să uh, excludă anumite informații pentru a preveni întârzierile. Această propunere este binevenită și da, într-adevăr, trebuie să existe o atitudine mai transparentă și raportări regulate față de Parlament. Doamnă președinte, aștept cu nerăbdare munca pentru a încheia acest raport. Nu văd să fie alt raportor din umbră prezent, deci deschid spaterea pentru restul colegilor. Dacă nu vrea nimeni, atunci îi dau cuvântul raportarei doamnei Virginie Rozier. Mulțumesc! Mulțumesc raportorilor din umbră pentru observațiile lor. Cred că colegii de la PP au uh, deja destule preocupări și noi suntem de acord cu voi, mai ales în ceea ce privește uniformitatea procedurilor vamale, suntem de acord că e foarte important să existe termene limită rezonabile și acestea să nu fie amânate la nesfârșit. Odată fixate, trebuie să fie respectate. Chestiunea Brexit ne îngrijorează și pe noi, mai ales în momentul de față. Uh, sper să nu mai dureze mult, oricare ar fi rezolvarea. pentru că Uniunea Vamală este uh, o politică um, care a fost aleasă în perspectiva unei uniuni economice, trebuie să fie aplicate regulile sale peste tot. Mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor la această dezbatere și acestea se vor regăsi în amendamentele de compromis și sper că vom avea o mare majoritate la sfârșitul lunii la vot. Mulțumesc, Virginie. Am încheiat dezbaterea în ceea ce privește Uniunea Vamală și îmbunătățirea competitivității pe piața unică prin aceasta. Votul în comisie va avea loc în 29 ianuarie. Mulțumiri raportoarei. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, recomandare pentru Consiliul Comisie și pentru înalta reprezentantă. în ceea ce privește acordul cadru instituțional între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană. Este vorba despre un aviz al comisiei noastre la adresa AFET. Este primul schimb de opinii, dar nu îl văd pe domnul raportor. Deci vă cer un pic de răbdare, mai ales că am, uh, am lucrat foarte repede, domnul raportor și-a calculat timpul bine, dar uh, noi începem uh, înainte de ora programată. Just one, he's on his way. So, colleagues, just one, one minute of patience, please. Vă solicit, deci, un minut de răbdare și vom trece la raport imediat. Aș sugera, dacă sunteți de acord, să îi dăm cuvântul întâi domnului Selimovic, pentru că el este raportor din umblă din partea ALDE, în timp ce îl așteptăm pe domnul Schwab. Da, mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc lui Andreas, chiar dacă nu mă aude, pentru munca la dosar. Am colaborat la rezoluția votată la IMCO anul trecut și mă bucur foarte mult că eu și domnul Schwab suntem de acord cu mesajul care trebuie să fie transmis Elveției din perspectiva noastră. Într-adevăr, există un grad mare de integrare între noi și Elveția, de aceea e foarte important ca noi, IMCO, să avem ceva de spus uh, la raportul AFET. Într-adevăr, acest nou acord cadru instituțional uh, este negociat de, de 5 ani încoace. Am vorbit foarte mult despre el la multe reuniuni de comisie și sunt de acord cu domnul Schwab. E vremea ca aceste negocieri să se încheie, aceasta aducând certitudine juridică pentru Uniunea Europeană, pentru companiile din Elveția, dar și pentru creștere și inovare. Din păcate, avem câteva semnale îngrijorătoare din partea Elveției. Mă bucur că raportul e foarte clar în această privință, pentru că acolo scrie regretăm consecințele uh, inițiativelor naționale care vor restricționa accesul lucrătorilor UE la piața muncii din Elveția mai ales în ce privește lucrătorii transfrontalieri. Aici nu este loc de compromis. Îi mulțumesc din nou domnului Schwab, pe, Schwab pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, Iasenko. Acum îi dau uh, domnului raportor cuvântul. Uh, chairwoman, thank you so much to Mr. Mulțumim, mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc domnului Selimovic pentru cuvintele lui amabile. Este o temă recurentă la noi la comisie, nu e nouă deloc. După cum a spus și colegul meu adineauri, discutăm cu Elveția de multă vreme și am văzut în Parlament că este o chestiune de piață internă și mă bucur foarte mult că și Comisia AFET a hotărât să facă un raport. Târziu, dar niciodată nu este prea târziu pentru asta, pentru că sperăm în continuare că vom putea avea uh, împreună cu partenerii elvețieni un acord instituțional cadru prin care să ne asigurăm că avem metodele potrivite de a echilibra obligațiile Elveției, pe de o parte, și libertățile de care se bucură ei la noi, pe de altă parte. Și asta nu e ușor, pentru că Elveția având uh, forma sa unică de guvernare și referendumurile și așa mai departe și toate chestiunile de la ei, um, nu, um, nu au tocmai o sarcină ușoară, dar cred că negociatorul se străduiește foarte mult și cred că trebuie să facem eforturi sporite. Avem nevoie de acest acord. Eu Uh, vin dintr-o regiune transfrontalieră, dintr-o regiune de graniță și este foarte important acest lucru pentru noi. E important să avem o relație lucrativă cu Elveția, dar trebuie să fie echitabilă și pentru asta avem nevoie de acest acord. Și cred că Trebuie să ne mișcăm foarte repede pentru a respecta și calendarul de la AFET și aceasta oricum a fost poziția comisiei noastre de multă vreme, că trebuie să încheiem negocierile. Mă bucur pentru sprijin. Mulțumesc, Andreas. Acum îi dau cuvântul lui Virginie Rosier din partea socialiștilor. Mulțumesc, vorbesc în numele lui Nicola Danti, care este raportor din umbră. În primul rând, îi mulțumesc domnului Schwab pentru textul propus noi credem că textul este foarte echilibrat și că se vorbește în mod pozitiv despre legăturile între noi și Elveția. Se subliniază nevoia ca ambii actori să crească nevoia de integrare. Este un obiectiv ambițios acestea, acesta și a fost deja convenit um, dar trebuie să fie confirmat de Consiliul Federal al Elveției. În plus, acest acord al ar permite parteneriatului cuprinzător cu Elveția să respecte întregul său potențial și va aduce beneficii tuturor cetățenilor, mai ales IMM-urilor care uh, au activități transfrontaliere. Având în vedere adoptarea acestui acord, credem că este de o importanță foarte mare să respectăm principiul uh, libertății circulației lucrătorilor uh, și acesta fiind confirmat de acordul bilateral. Trebuie astfel să ne asigurăm că nicio lege națională nu va restricționa accesul lucrătorilor UE la piața muncii din Elveția. Acest principiu trebuie să fie valabil și pentru, uh, pentru furnizori și pentru uh, achizițiile publice. Companiile noastre nu trebuie să fie tratate în mod discriminatoriu în acest domeniu. Uh, Speră, sperăm că această adăugire să poată fi acceptată de raportori și raportorii din, raportorii din umbră și că această recomandare să fie adoptată rapid la IMCO. Mulțumesc, Virginie! Voi uh, ruga raportorul să intervină din nou, dacă nu doresc ceilalți să intervină. Dacă nu dorește, atunci votul va avea loc în 29 ianuarie și astfel am încheiat dezbaterea. Avem aici promovarea echității și transparenței pentru utilizatorii serviciilor online de intermediere. Nu îi văd pe cei responsabili aici. Propun să tratăm acest subiect mâine dimineață. Deci, așadar, Mulțumiri pentru astăzi, mulțumiri secretariatului. Ne întâlnim mâine dimineață la ora 9 la mm, reuniunea comună cu INTA și pentru vot și apoi pentru voturile noastre la 9 și un sfert. Mulțumesc!